facem această rezoluție mai compactă, cu tot cu diferențele noastre politice, să avem uh, un acord și să putem să transformăm acest text într-unul cât se poate de clar și de și de explicit și nu într-un pom de Crăciun care nu face decât să enumere diferite dorințe. S-au făcut câteva comentarii despre dacă sau nu să menținem, menționăm țări specifice. Aceasta este o întrebare întotdeauna foarte pertinentă. Eu nu sunt împotriva menționării atunci când e vorba de o chestiune specifică și un context clar, dar nu trebuie să facem o listă lungă de um, țări sau de încălcări, pentru că, din păcate, se întâmplă aproape peste tot în lume. Și de aceea, câteodată, un exemplu sau o tendință mai ales specifică a unei legislații care, de exemplu, încalcă drepturile omului, mi se pare că merită să fie menționată. Asta este ceea ce consideră grupul meu. Nu am atât de multe puncte specifice să mai adaug la ceea ce s-a zis deja, dar salut procesul pe care l-a stabilit, salut de asemenea și acțiunile noastre pentru universalitatea drepturilor omului și sper că prin acest raport și nu numai să fim conștienți de responsabilitatea noastră să putem să înțelegem nevoia de leadership european pe domeniul acesta în lume și să putem să fim mai fermi decât niciodată pe această temă. Mulțumesc din partea verzilor Barbara Lochbiller. Mulțumesc, domnule președinte, și noi suntem foarte mulțumiți din grupa noastră, grupul nostru cu acest raport și sperăm să avem uh, un rezultat corespunzător la vot. Vreau să mulțumesc foarte mult uh, vecinului meu bavarez, raportorul, raportorului, pentru că mi se pare că a avut uh, o manieră de conducere negocierile care a fost foarte simpatică și foarte um, plăcută și fără să fie să impună ceva. În ceea ce privește embargoul, armele sau alte subiecte sensibile. Cine citește acest raport, dincolo de ceea ce au spus antevorbitorii mei, eu cred că în Europa, în țările noastre, avem o societate civilă care, din punct de vedere al drepturilor omului, este foarte emancipată și care citește acest raport anual, în fiecare an, așadar. Avem, deci, deja un nivel de discurs, de dialog cu ONG-urile de specialitate. Și un lucru pe care l-am criticat tot timpul și pe care chiar l-am avut la început este că, de fapt, acest raport este o bază bună de comunicare și cu Comisia, iar uh, și de comunicare cu SAE-ul. Îmi pare foarte rău că nu mai sunt aici, poate se poate comunica aceasta și lor, li se poate comunica. SAE-ul a decis unilateral să nu mai reacționeze în scris la acest raport și vreau să subliniez această schimbare nu e nevoie să reacționeze la 86 de compromisuri cu câte două pagini la fiecare, dar totuși ar fi fost frumos să avem un răspuns uh, ordonat și înscris din partea lor, pentru ca să vedem ce consideră că trebuie să mai accentuăm. Mi se pare și că raportul ar putea să devină mai actual. Avem aici o dilemă și anume că vom comenta ceva uh, întotdeauna prin acest raport care are deja un an e deja de acum un an informația, deci poate că am putea la anumite țări să încercăm să actualizăm cu exemple ceea ce s-a mai întâmplat între timp, pentru că, de exemplu, sunt țări în care s-au încălcat drepturile omului mult mai rău decât în momentul în care s-a redactat raportul și poate că am putea să facem o referire la această schimbare de situație. Altfel, pentru noi verzii, am văzut că Discuția se împiedică tot timpul la temele precum drepturile LGBTI sau drepturile reproductive, drepturile sexuale, țările precum Arabia Saudită sau Palestina. Nu știu dacă putem să găsim o soluție aici. Știu că în cadrul DROI, în biroul extins, spuneam înainte că atunci când vom avea o rezoluție despre Consiliul Drepturilor Omului de la Geneva, care este de asemenea o agendă foarte extinsă, dacă n-am putea eventual să scurtăm acea rezoluție, pentru că eu cred că într-o perioadă atât de scurtă, cu o lună înainte, după aceea, tocmai purtasem dezbaterea atât de extinsă pe același subiect. Oricum, vă mulțumesc încă o dată foarte mult și pot să vă dau și o altă, o altă impresie a mea. A existat un proiect înainte de aceste 86 de amendamente, vreau să vă spun că s-au înaintat 100, deci uh, Um, poate că atunci când la început să se stabilească, de exemplu, că raportul să fie mai scurt și atunci poate ajutăm de la început cu această limitare. Oricum, vă mulțumesc foarte mult. Cred că a fost o mare provocare pentru secretariat și pentru staful nostru și mulțumesc foarte mult pentru efort. Euh, mulțumesc foarte mult. Doamna Vergia nu este aici. Deci extrema stângă nu are reprezentant. Domnul Ignacio Corao de la EFTD nu este aici, deci nu avem niciun membru nici de la acest grup. Acum că ne-am exprimat opinia, înainte de a-i da din nou cuvântul domnului Weidenholzer, aș vrea să mai spun uh, două lucruri legate de ce am spus deja la început. Eu uh, am pus problema lizibilității raportului, care depinde de lungimea sa. Și mă întrebam, așa în sinea mea, dacă n-am putea să ne gândim la o lectură originală din partea Parlamentului. Pentru că ar trebui să identificăm patru sau cinci tendințe pe care să le urmărim de la un an la altul tendințe pe care să le afirmăm public. Nu știu dacă în fiecare an este necesar să repetăm lucruri care sunt bine cunoscute lucruri despre pozițiile noastre foarte clare, pe care toată lumea le cunoaște. Practic e copy-paste. Asta facem în fiecare an. Să fie clar acest lucru nu cumva ar fi mai interesant ca în loc să repetăm în fiecare an niște poziții pe care le cunoaștem prea bine, să identificăm niște tendințe reale în domeniul apărării și protejării drepturilor omului în lume, democrației și așa mai departe. Vă întreb, nu cumva ar fi mai util pentru activitatea noastră? Acum, referitor la problema țărilor în fiecare an ne punem întrebarea dacă să dăm nume, dar niciodată nu se ajunge la o înțelegere între grupurile politice. Tacit spunem că nu dăm niciun nume, dar pe de altă parte suntem la jumătatea drumului cumva. Unele grupuri vor să vorbească despre o țară, pe când alte grupuri vor să numească o altă țară. Și lista de țări citate este incompletă și foarte scurtă pentru că renunțăm să discutăm despre o țară sau alta, dar nu renunțăm la toate țările. Deci cred că trebuie să ne punem de acord. Ori cităm toate cazurile care sunt importante într-un an, de exemplu, au existat uh, lucruri foarte importante care s-au întâmplat într-o țară sau într-o regiune și ne concentrăm pe acestea, ori nu menționăm pe nimeni. Pentru că și vorbim numai despre marile evoluții. Cred că ar putea, am putea să facem ceva mai original. Cel puțin acesta este punctul meu de vedere și este una dintre ideile pe care o putem lansa în discuție. Nu zic eu că aceasta este cea mai bună soluție, dar acum, sincer, după dezbatere și vot, cineva dintre noi va putea să prezinte cele 86 de compromisuri fără să se uite pe hârtie, sincer vorbind acum, dacă vrem să vorbim cu cetățenii. Putem să prezentăm aceste 86 de compromisuri? Mă rog, măcar esențialul. Atunci să încercăm să luăm esențialul. Dau acum cuvântul domnului Weidenholzer, mulțumindu-i uh, dumnealui și celorlalți raportori uh, din umbră de la grupurile politice pentru munca enormă pe care au făcut-o pe acest raport și sunt sigur că vom avea un vot foarte bun luni. Domnul Weidenholzer, vă rog. Vă mulțumesc încă o dată pentru laudele și aprecierile colegilor. Este foarte important pentru mine să discutăm împreună, să colaborăm cu toții. Foarte pe scurt, pentru mine este foarte clar că ar trebui să încercăm uh, în viitor să elaborăm altă procedură. Există disponibilitate în acest sens. Poate ar fi bine ca împreună cu serviciul nostru de cercetare să încercăm să primim un rezumat pe care să putem să-l distribuim, apoi poate două pagini care să prezinte substanța raportului. Eu aș lua parte cu mare plăcere la o asemenea inițiativă. De asemenea, mi se pare important ca aceste aspecte europene specifice să fie luate în calcul. Cred că uh, vor deveni foarte importante în anii care, ne urma, care, care vin. Trebuie să arătăm foarte clar ce definește Europa și tocmai în ceea ce privește drepturile omului ne-am asumat o răspundere semnificativă. Iar în cele din urmă, faptul că Comisia încă nu ne-a oferit un răspuns este clar o problemă. Mi-aș permite să îi trimit uh, comisiei o solicitare în scris pentru a vedea cum evaluează acest raport și aș invita și colegii să facă acest lucru. Comisia trebuie să se pronunțe oricum, iar în ceea ce privește țările, cred că ar fi bine să nu le atragem în prim plan pentru că avem instrumente deja în acest sens și avem deja 36 de ocazii pe an în total să abordăm uh, în amănunt fiecare caz. Nu mai sunt alte intervenții. So the vote on Monday. Votul are loc luni, după amiază la ora 5 jumate sau ceva de genul. Așadar, următoarea întâlnire va avea loc pe 28 noiembrie 2016, începând cu ora 15, ora Bruxelului. Vă mulțumesc foarte mult, la revedere!